adoptarea procesului verbal, aceste numiri vor fi considerate adoptate. Comisia Econ dorește să lanseze în temeiul articolului 69C alineatul 1 negocierile anunțate, iar uh, eu am, nu am primit nicio cerere de vot în plenară.